procesul verbal la următoarea noastră ședință plenară. Dacă nu aveți obiecții, atunci voi înainta rezoluțiile de astăzi persoanelor care sunt menționate acolo. Vă mulțumesc foarte mult!